Domnule signor președinte. Domnul președinte. Muito Bună seara! Se redeschide ședința pentru ca să facem anunțul rezultatelor celui de-a treia runde de voturi. Și rezultatele sunt următoarele. În ceea ce privește deschiderea anchetei în cazul premierului Republicii Cehe în legătură cu utilizarea necorespunzătoare a fondurilor UE și potențialele conflicte de interese, adoptat. Raport adoptat. Inițiativa pe Uniunea Bancară, adoptată. Orientările pentru bugetul pe 2021, Adoptat. Parteneriatul estic? Adoptat. Inițiativa pentru Balcanii de Vest? Adoptată. Turismul și transportul în 2020 și ulterior? Adoptat. Cooperarea administrativă în domeniul impozitării, amânarea anumitor termene ca urmare a pandemiei de COVID-19, adoptat. Federul, adoptat. Inițiativa cetățenească europeană, adoptată. retrimiterea în Comisie pentru Negocieri Interinstituționale a inițiativei de cetățenești europene adoptată de asemenea. Inițiativa pentru protestele antirasiste în urma morții lui George Floyd adoptată. Propunerea de rezoluție cu privire la legea privind securitatea națională a Republicii Populare Chineze pentru Hong Kong și necesitatea ca UE să apere nivelul ridicat de autonomie al Hong Kongului, adoptată. Situația din spațiul Schengen în urma pandemiei COVID-19 adoptată. Și în final, protecția europeană a lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri în contextul crizei COVID-19 adoptată. Acestea sunt rezultatele celei de-a treia votări de astăzi, iar detaliile rezultatelor pe care le-ați putut vedea pe ecran vor fi publicate de asemenea pe site-ul Parlamentului. Procesele verbale ale reuniunilor din 17, uh, 18 și 19 iunie vor fi supuse adoptării de către Parlamentul European la începutul următoarei sesiuni plenare. Dacă nu sunt obiecții, voi transmite rezoluțiile adoptate în cadrul acestei sesiuni tuturor persoanelor și organelor competente. Văd că nu există lor de cuvânt, așadar Ședința Parlamentului European și sesiunea Parlamentului se suspendă. Noapte bună!